drepturilor omului. Comisia, ca întotdeauna, va informa în continuare Parlamentul în legătură cu orice evoluții. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar de Hucht. Avem două moțiuni de rezoluție. De la INTA și de la Verzi. Am ajuns la finele dezbaterii. Votul mâine. Conformitate cu regulamentul, trebuie să vă spun că nu s-au înaintat amendamente.